La Președinte, Colleghi, all'ordine del giorno ci sono... Stimați uh, colegi, pe ordinea de zi avem uh, declarații ale Consiliului și ale Comisiei în legătură cu închiderea Radio Televiziunii Naționale din Grecia. Fără să mai uh, lungim vorba, dau uh, cuvântul Consiliului. Uh, ministrul ajung Leschevicius are cuvântul. Doamnă președinte, stimați eurodeputați,